Buongiorno a tutti. Bună ziua tuturor. Vă doresc o bună revenire după uh, vacanța de vară. În primul rând, vă rog să-mi permiteți să salut pe Marian Fischer-Böll, și să îi mulțumesc pentru venirea sa în mijlocul nostru. Trebuie să aprobăm ordinea de zi. Dacă nu aveți observații, putem considera uh, aprobată ordinea de zi de astăzi. De acord, da? Mulțumesc interpreților pentru activitatea pe care o desfășura astăzi eh, se va lucra în toate limbile disponibile. Trebuie să aprobăm de asemenea eh, procesul verbal din 20 și 21 iulie 2009, dacă nu aveți observații, putem considera că aprobați procesele verbale. Anuncio anche che la riunione di oggi anunț de asemenea că a, reuniunea de astăzi este transmisă și poate fi urmărită de cei interesați. Începem cu programul de lucru privind politica agricolă comună care este deosebit de importantă și delicată în această șaptea legislatură. O avem printre noi pe doamna comisar pentru agricultură și dezvoltare rurală, care ne va prezenta programul de lucru pentru sectorul agricol prevăzut pentru noua legislatură. Este un prilej util pentru a putea aborda unele chestiuni deosebit de importante legate de criza din sectorul nostru. La ultima întrunire a Comisiei am discutat despre aceste lucruri și cred că este deosebit de important să transmitem doamnei comisar uh, ceea ce ne îngrijorează și ne preocupă în această griză, criză nemai văzută a sectorului. Dragă Marian, suntem uh, mulțumiți și fericiți pentru prezența dumneavoastră printre noi. Sper că veți continua să ne acordați aceeași atenție pe tot parcursul legislaturii ca să facem uh, în acest fel să discutăm despre schimbările profunde ale PAC intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, referendumul uh, din Irlanda și, în sfârșit, uh, viitoarea reformă a politicii agricole comune, uh, dezbaterea privind perspectivele financiare în contextul dificil în care ne găsim, sunt probleme care ne preocupă. Avem mulți eh, dușmani ai politicii agricole comune care doresc să ne reducă posibilitatea de a interveni în sector. De aceea avem o mare răspundere și suntem uh, fericiți că putem uh, face un schimb de idei cu doamna comisar pentru legislatura aceasta, legislatură care va fi chemată să decidă dacă va mai exista o PAC după 2013. Trebuie să subliniem importanța acestei politici nu numai pentru sistemul agroalimentar, pentru agricultori, ci pentru toți cetățenii Europei. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Uh, domnule președinte, domnule vicepreședinte și onorați membri ai Comisiei Agri, mă bucur să mă aflu încă o dată printre dumneavoastră. Mă bucur că l-am revăzut pe Paolo de Castro, prietenul meu, uh, prezidând uh, această ședință ca președinte al comisiei. Știu că sunt uh, foarte multe de făcut și, prin urmare, mă bucur că am ocazia de a trece repede la subiect, de a mă apuca repede de treabă, prin prezența mea la această ședință din cadrul Parlamentului European. Vă felicit pentru că ați fost aleși și pentru că ați fost uh, ați devenit membri ai acestei comisii. Văd uh, figuri cunoscute, dar de asemenea văd și uh, fețe noi. Aștept cu nerăbdare să îi cunosc și pe noi membri ai Comisiei Agri. De asemenea, aștept cu nerăbdare momentul în care Parlamentul European va avea un rol mai important în luarea deciziilor în domeniul agriculturii, cu condiția ca toate statele membre să ratifice uh, tratatul de la Lisabona. Și la acest punct voi reveni ceva mai târziu. Avem multe subiecte de discutat. Sper că veți accepta scuzele mele în această dimineață pentru faptul că mă voi concentra doar pe câteva dintre aceste subiecte în uh, fosta, în vechea Comagri, au fost oameni cu care am avut o uh, relație foarte bună și uh, discuții directe și foarte clare. Aș dori să am o relație similară și cu noua Comagri. Astfel, pentru a clarifica poziția Comisiei pentru noi membri ai Comisiei Agri, voi spune anumite lucruri pe care unii dintre dumneavoastră probabil că le-ați mai auzit. Având în vedere evenimentele din cursul acestei veri, voi începe cu problemele care au apărut în sectorul produselor lactate. Am spus de mai multe ori că situația în acest sector este foarte serioasă. Evident, trebuie să avem înțelegere și să arătăm compasiune și să luăm măsuri. Sper că putem fi de acord că acțiunile pline de compasiune trebuie să fie eficiente în rezolvarea nu doar a problemelor pe termen scurt, ci și pe termen lung. Cu alte cuvinte, trebuie să ne alegem cu foarte multă înțelepciune instrumentele de politică și să recunoaștem care sunt problemele actuale, fără a pierde din vedere și viitorul îndepărtat. Unele persoane au susținut că sistemul de cote lact uh, la produsele lactate uh, reprezintă un instrument util care va rezolva probleme pe viitor, însă eu nu sunt uh, de acord. Pentru că dacă analizăm situația din 83-84, când am început să aplicăm aceste cote, și situația din 98, vedem că au rămas doar o cincime din producătorii de, de lapte pe piață. Așadar, viitorul pe termen lung al sistemelor cu cote este foarte clar. El va fi abolit în 2015. Aceasta este calea pe care am ales-o în 2003 la um, revizuirea la mijlocul perioadei din 2003. Uh, Atunci am uh, început să facem primele pregătiri în vederea bilanțului de sănătate ce avea să fie efectuat. La ședința Consiliului din luna iunie s-a luat decizia de a Uh, acționa așa cum s-a stabilit și anume să eliminăm cotele de lapte. Menținerea acestor cote ar prejudicia eficiența, ar crește costurile de producție și ar îngreuna uh, situația fermierilor tineri, uh, al căror acces la piață ar fi din ce în ce mai dificil. Așadar, nu este rețeta optimă pentru succes pe termen lung termen scurt și uh, mediu, nu este bine nici să eliminăm imediat aceste cote. Acest lucru ar transmite fermierilor mesajul că ei nu pot avea încredere în uh, mediul politic, în climatul politic în care trebuie să-și ruleze afacerile și activitățile. nu putem nici să uh, ne întoarcem la 180 de grade prea brusc, pentru că riscăm să creăm confuzie. Am spus uh, în mai multe rânduri că fermierii au nevoie de uh, situații previzibile. Trebuie să știe la ce să se aștepte. Deși sunt de acord că este necesară restructurarea sectorului uh, produselor lactate în anumite uh, zone ale Uniunii Europene, nu cred că această propunere este cea optimă. Și îmi pun și întrebarea de unde ar veni fondurile necesare pentru a pune în aplicare această propunere. Cred că cei care promovează această propunere uh, presupun că fondurile ar veni uh, din cadrul primului pilon, pilonului întâi. Însă, bugetul, proiectul de buget pentru 2010 lasă doar o marjă foarte limitată, iar în anii viitori ne confruntăm cu un risc real uh, de prejudiciere a disciplinei financiare. S-a decis de asemenea în anul 2003 că atunci când atingem plafonul uh, cheltuielilor posibile. Trebuie să reducem uh, sistemele, să reducem fondurile alocate uh, pentru plățile directe acordate fermierilor. Așadar, la rubrica 2 nu mai avem uh, o marjă suficientă pentru aceste fonduri. Cred că această discuție ar fi fost mai bine să aibă loc în 2003, când fermierii aveau beneficiau de plăți decuplate care compensau pentru compensau uh, prețul intervențiilor. Atunci uh, am uh, acordat 5 miliarde de euro fermierilor ca plată decuplată. În Germania, cei care au ferme de lapte au primit un miliard de euro pe an, sumă pe care încă o mai primesc fermierii de lapte din Germania anual pentru a compensa pentru intervențiile din acest uh, sector. De asemenea, pachetul de recuperare, de redresare economică alocă 4,2 miliarde de euro pentru restructurarea sectorului lactat, iar acestea sunt fonduri reale care cred eu că vor reprezenta un ajutor substanțial pentru sectorul lactat, ajutându-l să se restructureze și uh, să își uh, bazeze pe aceste fonduri activitățile viitoare. Așadar, uh, luăm măsuri de protecție a pieței de, și uh, suntem foarte proactivi în încercarea noastră de a controla uh, criza piețelor. În uh, exercițiul financiar, două, în exer, anul calendaristic 2009, având în vedere criza, suma de uh, pentru intervenții în sectorul lactat este de 600 de milioane de euro. Aceasta reprezintă o sumă substanțială și uh, faptul că aceste fonduri au fost alocate, iată că începe să aibă efect. Prețurile au început să se stabilizeze în domeniul uh, sectorului lactat. Am văzut o oarecare îmbunătățire a prețurilor și sper că această îmbunătățire a prețurilor va începe să aibă efect pozitiv și asupra plăților uh, fiermierilor. Profit de această ocazie pentru a mulțumi Comisiei pentru că ne-a ajutat în privința laptelui praf degresat. Mă bucur că ați avut o opinie pozitivă în privința propunerii Comisiei de procedură simplificată și mă bucur că ați acționat repede și v-ați făcut punctul de vedere cunoscut uh, rapid. Evident, problema centrală este că criza economică mondială a afectat foarte mult cererea și, din păcate, politica europeană uh, nu poate rezolva singură această problemă. Mă interesează foarte mult uh, relația dintre uh, produsele lactate, sectorul lactat și restul lanțului alimentar. Prețul produselor lactate s-a prăbușit foarte mult sub prețurile din toamna anului 2007 Prețurile la consumator sunt cu 14% mai mari decât erau uh, în uh, toamna anului 2007. Desigur, uh, există diferențe între lanțurile de supermarketuri, însă prețurile, prețurile pe care le-am citat sunt reprezintă media. Sunt probleme și în lanțul de furnizare și până la sfârșitul anului Comisia va face o analiză a acestei situații. Cred că trebuie să rămânem uh, concentrați pe sectorul lactat, însă nu trebuie să pierdem din vedere nici uh, imaginea de ansamblu și dezvoltarea uh, PAC după 2013. Trebuie să fim foarte atenți cum acționăm pe termen scurt, însă dacă nu ne facem planuri și pe termen lung, cred că riscăm să uh, ne pierdem. Am avut deja mai multe discuții în uh, Consiliu și am constatat că este extrem de important să acordăm sprijin adecvat uh, fermierilor, agriculturii, și politicilor uh, comunitare. Faptul că sectorul agricol a fost afectat foarte mult în uh, ultimele luni a subliniat importanța lui pentru noi. Va trebui să facem eforturi extraordinare pentru a rezolva această situație și uh, în vara viitoare și la începutul toamnei uh, viitoare, Consiliul va veni cu câteva principii uh, generale pentru politica de după anul 2013. Vom avea cu siguranță dezbateri uh, foarte aprinse și știu că mă pot baza pe membrii comisiei dumneavoastră pentru a găsi uh, o soluție bună. În această dimineață voi vorbi doar despre încă trei subiecte specifice. În primul rând, voi vorbi despre zonele defavorizate. Știu că acestea agită de obicei spiritele, dar este important să nu uităm că din partea Comisiei nu s-au primit propuneri de, politice, de politică. În 2005 am convenit să găsim o cale obiectivă de a uh, defini uh, zonele cele mai defavorizate. Am primit uh, critici foarte vehemente din partea Curții de conturi. Nu dorim ca zonele cele mai puțin defavorizate, uh, așa cum le definim noi, să reprezinte iarăși o țintă a criticilor. Însă, dacă dorim să ne asigurăm că ele beneficiază de susținere, de ajutor, trebuie să existe o logică foarte clară în deciderea acordării de fonduri acestora. Așadar, Comisia a propus opt criterii pe baza cărora să se decidă ce fonduri să se aloce. Nu am inclus uh, zonele montane cu uh, probleme deosebite. Acum încercăm să vedem dacă acest sistem poate funcționa în practică. fiecare stat membru trebuie să uh, prezinte un dosar în care să arate în ce fel fiecare criteriu afectează teritoriul lor. Acest termen uh, este 5 ianuarie 2010. Vom înființa un nou sistem de definire a zonelor cele mai defavorizate și uh, Va dura ceva timp și vor fi necesare eforturi uh, pentru a stabili aceste criterii obiective. Este important să avem criterii concise și foarte clare. Acesta este scopul nostru principal. Nu dorim, uh, în primul rând, să reducem uh, plățile sau să reducem numărul sau suprafața zonelor cele mai defavorizate. Cred că problemele actuale pe care le-a generat criza economică nu trebuie să ne uh, distragă atenția de la această problemă a zonelor cele mai defavorizate. Vedem că consumatorul începe să aleagă produsele cele mai ieftine din cauza acestei crize, însă uh, producția de înaltă calitate în domeniul agricol a Uniunii Europene este șansa noastră de a rămâne pe piața internațională. Pe măsura derulării activității noastre, vom ajunge și la agricultură în relația cu schimbarea climatică. Schimbarea climatică reprezintă o, una dintre principalele priorități ale președinției suedeze și pentru agricultorii europeni aceasta este probabil una dintre cele mai dificile provocări pe termen lung cu care se vor confrunta. În întreaga Uniune Europeană, sectorul agricol trebuie să contribuie la reducerea gazelor cu efect de seră și trebuie de asemenea să ne adaptăm la schimbarea climatică. Astfel trebuie să uh, facem față dublei provocări a siguranței alimentare pe de o parte și siguranței mediului pe de altă parte. Și cred că putem fi de acord că um, va fi foarte greu să menținem un echilibru, însă va trebui să o facem. Politica agricolă comună cuprinde mai multe instrumente de politică menite a ne ajuta. Am încercat să explic și în trecut acest lucru. Trebuie să știm să le folosim și uh, trebuie să vedem cum poate să țină uh, cont de uh, provocările legate de schimbarea climatică această politică agrară comună după 2013. La sfârșitul anului, la Copenhaga va avea loc uh, ședința COP15 și până atunci va trebui să um, clarificăm într-o anumită măsură această chestiune. Acest an parlamentar va fi marcat de un eveniment deosebit care va avea un impact extraordinar asupra cooperării noastre. Trecerea la procedura de codecizie în domeniul PAC. Astăzi doresc să transmit un mesaj politic foarte clar comisiei dumneavoastră. Sunt foarte încântată că politica agricolă comună va intra sub procedura de codecizie și că Parlamentul va fi pe picior de egalitate cu Consiliul. Nu știu cum să spun, dacă și când sau când și dacă va intra în vigoare procesul de la tratatul de la Lisabona. Însă cu atribuțiile uh, care vă vor reveni ca urmare a acestei proceduri de codecizie, vă vor reveni și noi răspunderi și o nouă responsabilitate. Implicarea totală a Parlamentului ne va ajuta să justificăm mai bine politica agricolă comună. Evident, procedura de uh, codecizie va implica o perioadă mai lungă în care vom studia legislația, însă sunt convinsă că implicarea Parlamentului va face mai legitimă politica agricolă comună. Legislația solidă se bazează în mare parte pe cunoștințe și politica agricolă comună nu este un nu este o materie pe care să o poți învăța răsfoind câteva hârtii într-o seară în fața televizorului. Politica agricolă comună este foarte bine cunoscută însă de comisia dumneavoastră Președintele De Castro a solicitat organizarea mai multor ședințe tehnice și le vom organiza. Așadar, vreau să aveți dezbateri tehnice, dar și dezbateri pasionate. Și sunt absolut convinsă că nu mă veți dezamăgi. Haideți să lucrăm împreună și să transformăm această toamnă foarte ocupată într-una foarte productivă. Vă mulțumesc! Bine, grație! Mulțumesc, doamna comisar, pentru expunerea dumneavoastră atât de importantă în cadrul general al dezbaterilor noastre. Acum uh, vom lansa dezbaterea avem uh, foarte multe persoane care s-au înscris la cuvânt, peste 22 în momentul de față. Sunt uh, obligat să uh, restricționez timpul de intervenție pentru a permite majorității dintre dumneavoastră să ia cuvântul. Vă reamintesc că am avut deja o dezbatere largă în cadrul comisiei noastre și înțelegem cu toții necesitatea de a face mai mult în acest sector. Acum voi da cuvântul timp de două minute coordonatorilor de grup. Apoi voi da cuvântul celorlalți înscriși pentru un minut fiecare, în așa fel încât să putem termina la 12.30. Începem cu Albert Des. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, vreau să vă mulțumesc că chiar la începutul noii legislaturi v-ați făcut timp pentru a veni în cadrul comisiei noastre. Sper că ați avut o vacanță plăcută personal, în, în timpul vacanței, mi-am făcut mari griji cu privire la dezvoltarea PAC și cu privire la situația agricultorilor din Europa. Eu uh, nu mă plâng des Însă, dacă mă uit la situația colegilor mei, devin îngrijorat. Prețul laptelui a căzut. Prin urmare, chiar cele mai bune ferme cele de viitor nu mai sunt, de, uh, nu mai sunt în, în condiție de a produce lapte la aceste prețuri. Îmi dau seama că există mari diferențe între diferitele ferme care produc uh, produse lactate, există mari uh, diferențe în ceea ce privește producția. Uh, bineînțeles, fermierii care produc mai puțin câștigă și mai, uh, și mai puțin decât uh, fermele mai mari. Uh, îmi dau seama că această scădere a prețurilor are de asemenea o, un efect asupra psihologiei ferm, uh, fermierilor. La data de 12 martie 2008 am uh, spus, în urma uh, deciziei luate în ceea ce pri, privește um, lărgirea sistemului de cote la lapte, lărgire decisă la nivel european. Uh, spuneam așadar atunci că efectele vor fi îngrozitoare și uitați că am avut dreptate. Prețurile au scăzut 7-8 uh, uh, euro pe kilogram de, pe litru de lapte. De asemenea, prețurile la cereale au scăzut enorm. Prin urmare, la prețurile actuale, cu siguranță fermierii nu vor mai putea produce cel puțin în Germania, de la 1 iulie până la 31 iulie, fermierii s-au confruntat cu o scădere drastică a prețurilor oferite pentru produsele lor. Sper din tot sufletul că în curând situația se va îmbunătăți astfel încât fermierii noștri să poată avea încredere în viitor și în acest sens vă cer uh, sprijinul. Albert, Luis Capulo Santos. Mulțumesc, Albert. Luis Carlos Lozano. Doamnă președinte, domnule președinte, doamnă comisar, doream pur și simplu să vă salut și să vă reamintesc în numele meu personal și în numele grupului că suntem dispuși să continuăm cooperarea sinceră pe care am avut-o în legislatura trecută. Voi fi foarte subcint, doamnă comisar. au spus, ați spus unele lucruri care nu prea mi-au plăcut. Într-adevăr, situația este gravă în sectorul eh, lactat și nu este momentul să facem acum o discuție ideologică. Sunt un liberal corect, vă respect părerile, dar am și eu propriile mele păreri. Cred că situația actuală cere răspunsuri pragmatice, concrete. Știm care este situația ca oameni politici trebuie să asigurăm stabilitatea pieții, piețe rezonabile atât pentru producători cât și pentru consumatori. Ca reprezentanți politici însă se pare că nu suntem la înălțimea acestei sarcini. Ați spus că piața tinde la oarecare stabilizare, dar acest nivel nu asigură supraviețuirea sectorului noi dorim o piață stabilă în care să garantăm producătorilor un minim de supraviețuire. În numeroase țări, prețurile care sunt practicate în momentul de față sunt sub prețurile de producție reale. Situația este de excepție și de aceea se cer și măsuri de excepție. Sunt oarecum dezamăgit, fiindcă speram ca înaintea Consiliului de Ministri ei eh, s-au întrunit deja ministrii pe 27 și credeam, doamnă comisar, că ne veți face propuneri eh, ceva mai concrete. Comisia a dat dovadă de bunăvoință. Suntem convinși însă că măsurile acestea trebuie duse mai departe. Eu și colegii mei am avut posibilitatea să facem propuneri bugetare concrete. Trebuie să acționăm pe piață. Trebuie să fac, trebuie ca autoritățile publice să intervină pe piață. Dacă nu o vom face, acest lucru, milioane de agricultori vor fi condamnați falimentului. Trebuie să anticipăm uh, mișcările pieței. De aceea, doamnă comisar, aș dori să ne spuneți ce credeți despre această situație. Intervenția dumneavoastră nu m-a liniștit din acest punct de vedere. Recunosc că uh, Comisia a dat dovadă de multă uh, bunăvoință. Mulțumesc! James Nicholson are Vă mulțumesc mult, bun venit, doamnă comisar, e bine să vă, vă vedem din nou, bineînțeles și noi ne bucurăm să ne aflăm aici. Bine, situația din sectorul produselor lactate este dificil și în regiunea pe care o reprezint situația este la fel de dificilă ca și în celelalte zone ale, ale Europei. Uh, Uh, prețurile pentru produsele finite sunt extraordinar de mici în comparație cu costurile, însă e evident că trebuie să devenim din ce în ce mai eficienți în ceea ce privește remedierea situației. Trebuie să urmărim care sunt factorii care determină această situație și uh, trebuie în, în același timp să găsim o soluție pe termen lung. Tocmai de aceea trebuie să colaborăm pentru atingerea acestei soluții. Dacă cotele vor fi sau nu eliminate, nu știu, putem decide asta în următorii doi trei ani, însă în orice caz, înainte de a ne ocupat de, de uh, deciziile pe termen lung, trebuie să ne ocupăm și de deciziile pe termen scurt, pentru că mulți dintre fermieri vor ieși de pe piață pentru că nu vor mai putea să își susțină producția. Aceasta este o problemă pe care, evident, trebuie să o remediem și dumneavoastră ați accentuat uh, următorul lucru în discursul dumneavoastră și anume diferența între uh, prețul primit de producător și prețul produsului în supermarket. Acest preț din supermarketuri trebuie să fie controlat ne dăm seama că acești vânzători cu amănuntul uh, practic forțează producătorii să uh, ceară prețuri mici pentru ca mai apoi ei, uh, vânzătorii cu amănântul, să încaseze mult mai mulți bani. În timpul verii, uh, cred că am ajuns cu toții la uh, concluzia că situația este una dificilă, trebuie să uh, găsim o soluție pentru pentru uh, uh, verzii din Uniunea Europeană, uh, această problemă trebuie de asemenea să fie discutată în cadrul Uniunii Europene și, de asemenea, important este și raportul cu privire la carnea de vită importantă din Brazilia. Vă mulțumesc. Martin Hosling a la parola. Martin Hosling are cuvântul. Ja, Frau Comisar. Doamnă comisar, și verzii, grupul verzilor vă urează mult succes pe viitor. Mi-aș fi dorit uh, ca astăzi să veniți cu informații mult mai concrete. Am fost foarte uimit de faptul că ne-ați spus că piața se reechilibrează. După părerea mea, lucrul acesta nu se întâmplă. Dacă există într-adevăr un echilibru, atunci echilibrul se realizează la un nivel atât de scăzut încât cu siguranță fermierii nu vor avea niciun fel de venit pe termen scurt. Ați vorbit despre exercițiul bugetar, despre disciplina bugetară, ați vorbit de asemenea uh, despre, despre investirea a 600 de milioane de euro în uh, subvenții pentru exporturi. Mă întreb dacă această acțiune va duce într-adevăr la, la echilibru uh, economic. Mă întreb dacă sistemul acesta al cotelor ne va ajuta de asemenea să, să ajungem la un uh, echilibru. Bine, poate cotele vor fi eliminate după 2013, însă până atunci trebuie să lucrăm cu ele. Prin urmare, trebuie să transformăm acest sistem al cotelor într-unul foarte eficient. Avem aici un, un fel, o problemă a ofertei și nu a cererii și, prin urmare, trebuie să ne concentrăm asupra ofertei. Uh, din păcate, nu am observat uh, niciun fel de informație în acest sens în discursul dumneavoastră și, prin urmare, nu o să avem niciun fel de soluție prea curând uh, în acest sens. Și ca urmare a lipsei noastre de decizie, pierdem locuri de muncă, pierdem uh, fermieri uh, în fiecare zi. O fermieri care nu se vor mai reîncadra pe aceeași piață. Această situație va duce la o, un deficit al ofertei, cu siguranță, pe termen lung. Este clar că trebuie să luăm măsuri imediat, pentru că altfel consecințele vor fi uh, mai mult decât uh, periculoase. Și uh, dați-mi voie să adaug faptul că aceste subvenții pentru exporturi nu ne vor ajuta în niciun fel. Vom uh, genera un nou cerc vicios care va afecta nu doar Europa, ci și întreaga lume. Există într-adevăr situații în Euro state în Europa sau zone în Europa care nu au probleme de, în acest sector neapărat, însă există altele care se confruntă cu mari probleme. Intervenția în sine nu este o soluție soluție pentru că nu facem decât să, să amânăm luarea unei decizii. Iar dezechilibru va fi atât de, de greu încât uh, soluția nu va mai putea fi uh, găsită. De asemenea, sistemul acesta al cotelor, sunt, sunt foarte curios dacă acesta este o, o soluție în sine. În ceea ce privește mediul înconjurător, vorbeați despre mediul înconjurător, uh, m-aș întreba care sunt măsurile concrete în acest sens. Uh, în curând va avea loc uh, întâlnirea de de la Copenhaga, dar noi nu am prea purtat discuții peste acea, pe această temă. În ceea ce privește soia modificată genetic, spre exemplu, uh, vedem aici un fel de consens la nivel european care nu neapărat coincide cu um, dorințele noastre în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător. Doamna Mary Paulson. Per riuscire a far parlare tutti. Îmi cer scuze că vă întrerup, dar trebuie să ia toți cuvântul. Fru comisionar. Domnule președinte, uh, doamnă președinte. Cunoaștem criza acută din sectorul uh, lactatelor uh, care se manifestă și trebuie să vedem totul într-o perspectivă pe termen lung. Sunt de acord cu ideea de a utiliza subvențiile pentru sprijinirea acestui sector. Trebuie însă să fim atenți și la spirala prețurilor. Trebuie să putem face față crizei acute care se manifestă și să acordăm un sprijin mai direct agricultorilor care ne-ar permite să înfruntăm această criză acută. Sunt unele lucruri pe care nu le înțeleg în situația actuală. De ce? De exemplu, există diferență, diferențe atunci când vorbim despre drepturile consumatorilor. Uh, trebuie să uh, analizăm întregul lanț care merge de la producător la consumator și care este foarte complicat și să intervenim în acest sens. Cred că trebuie să acordăm atenție nu numai acestor probleme acute prin uh, dreptul de codecizie, noi, Parlamentul, trebuie să lansăm un program pe termen lung. În caz contrar, nu vom putea face față crizei generale actuale și care aduce după ea uh, milioane de șomeri. Trebuie să facem mai mult decât acordarea subvențiilor directe către agricultori. Dacă dorim să menținem ă, diversitatea culturală în Europa, trebuie să ne gândim pe termen lung la chestiunile care în momentul de față ne depășesc. Mulțumesc! Alfred Rubix are cuvântul. Mums Latvijā jautājumi, kas saistīti ar lauksaimniecību un piena ražošanu, ir ļoti aktuāli. Problemele legate de agricultură și în special uh, legate de sectorul lactat sunt foarte importante și în țara noastră ca peste tot. În Letonia ne confruntăm cu o criză profundă economică. Uniunea Europeană trebuie să-și asume cel puțin o parte uh, din responsabilitate pentru criza uh, produselor lactate din Letonia. PIB-ul nostru este de 14,5 miliarde de euro și am împrumutat 7,5 miliarde de euro. Agricultura este singurul sector care poate produce ceva. Și agricultorii noștri încearcă, fac eforturi disperate pentru uh, a-și uh, vinde produsele. Din nefericire, acest lucru devine din ce în ce mai dificil. Sunt de acord cu uh, colegii mei care consideră că măsurile propuse acum pentru stabilizarea sectorului agricol nu sunt fiabile și nu sunt suficiente. Dacă nu reușim să menținem un sector agricol sănătos, nu ne vom atinge unul dintre principalele noastre obiective, și anume acela de a deveni independenți în uh, ceea ce privește producția agricolă. Eu susțin continuarea acestei dezbateri, pentru că trebuie să discutăm cu seriozitate ce măsuri trebuie să luăm pe viitor. Sunt de acord că există diferențe între uh, ce, poate fa- ce pot face statele mici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 Stéphane Le 30, minute ou 30 secunde? Îmi de minute sau 30 de secunde? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Am să vorbesc despre criza în domeniul lactatelor. Ea depinde de criza globală. Nu există probleme structurale pentru acest sector. Anul trecut erați foarte optimist. Criza aceasta însă este o criză a ofertei față de cerere. Ce s-a făcut? S-au pus, s-au luat măsuri de intervenție, de sprijin, dar există două căi posibile. Cea pe care ați spus-o și dumneavoastră, cu care nu pot fi de acord. Putem însă reveni la deciziile care au fost luate, ele sunt contradictorii față de situația de astăzi. Mă întreb cum am putea să vorbim și de restituiri și de intervenții totuși făcând să crească în fiecare an cotele de produse lactate. În al doilea rând, ajutorul trebuie să meargă direct la agricultori, pentru că altfel uh, am, du- am uh, ajunge la dispariția agricultorilor. Există o chestiune fundamentală privind reglementările de pe piața agricolă. Dacă suprimăm cotele, mă întreb ce am pune în locul lor în momentul de față când constatăm că avem probleme enorme. Acestea au fost părerile și propunerile mele. Mulțumesc! Domnule președinte, prima mea intervenție ca membru în această comisie se referă la intervenția doamnei comisar. S-a vorbit despre calitatea produselor agricole naturale. Am două întrebări pentru doamna comisar. Ele sunt de o importanță covârșitoare. Vorbesc despre uh, faptul că există criză în domeniul bananelor și mă întreb ce vom face. Știm că există contingente, uh, cote comerciale, uh, mă întreb ce se va întâmpla cu acordurile cu țările andine și latinoamericane. Vreau să știu uh, care va fi atitudinea Comisiei și cred că ea trebuie să apere interesele producătorilor din acest sector. De asemenea, Comisia trebuie să sprijine producătorii din această zonă, inclusiv producătorii din Spania, pentru că în Europa ca și în celelalte zone trebuie să fie luate aceleași măsuri. Mulțumesc. Tamarela. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Vin printre dumneavoastră după doi ani de încetare, dar ne aflăm într-o criză gravă în domeniul agricol este vorba de volatilitatea piețelor, problemă foarte gravă, pe piața lactatelor, a grâului și a altor produse. Această volatilitate creează foarte multe dificultăți în sectorul agricol. Ați vorbit despre compasiune și acțiune. Sigur că trebuie să acționăm pe termen lung, dar trebuie să începem cu acțiunile pe termen scurt dacă vrem să nu asistăm la dispariția milioane de agricultori. Dumneavoastră ați vorbit de restructurare, nu este calea pe care trebuie să o alegem, dar vreau să știu uh, pentru că ați vorbit de reglementări. Vreau să știu dacă această piață se echilibrează, cum ați spus dumneavoastră, această echilibrare este decentă, presupune prețuri decente. Eu propun să ne gândim împreună la mecanisme de reglementare pe termen scurt care să ducă la prețuri decente pentru producțiile actuale. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Um, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bun venit, uh, domnule comisar. În legătură cu sectorul lactat, ați spus că agricultorii au nevoie de previzibilitate și ați spus că veți elimina cotele tarifare, lucru pe care l-am uh, susținut, cotele la lapte, lucru pe care l-am susținut. Însă, vă întreb cu ce vom înlocui aceste cote? pentru că se spune că cei care produc acum produse lactate vor începe să crească cereale dacă nu beneficiază de susținere din partea pieței. Aveți dreptate când spuneți că situația este foarte gravă. Este într-adevăr foarte serioasă. E vorba aici de uh, persoane și de familii care se confruntă cu probleme financiare și emoționale foarte, foarte uh, grave din cauza situației actuale și cred că trebuie să luăm măsuri. Uh, sectorul vânzării cu uh, amănântul este unul în care trebu- ar fi trebuit să se acționeze de mult. în legătură cu importul de proteine în Uniunea Europeană. Am citit mai multe rapoarte și se pare că ne vom confrunta și aici cu o criză. Această chestiune este legată de uh, situația organismelor modificate genetic. Aș vrea să aud comentariile dumneavoastră în legătură cu acest lucru. Mulțumesc. În Papa Stangos. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc și doamnei eh, comisar pentru eh, prezentarea pe care a făcut-o. Am fost parte, membru al Comisiei pentru Comerț Internațional în trecut și am fost raportor uh, pentru negocierile de la Doha și la Hong Kong, însă am participat și la reuniuni care au avut loc la Geneva. La momentul respectiv uh, am avut o ofertă din octombrie 2005, o ofertă de negociere foarte generoasă și Uniunea Europeană a fost nevoită să cedeze fără uh, să existe o reacție și din partea celorlalți parteneri uh, din lume. După eșecul din uh, iulie 2008, domnul comisar, aveți intenția de a apăra interesele PAC sau veți lăsa, uh, doamna, pe, uh, veți lăsa pe doamna comisar pentru uh, comerț internațional să definească această poziție a Uniunii Europene în acest domeniu? Uh, mai este valabilă oferta din 2005? Mai este valabil acel mandat? Aș vrea să știu care va fi atitudinea Comisiei în legătură cu acest subiect, pentru că este foarte important pentru viitorul agricultorii europene. Nu sunt protecționist, însă dorim să avem comerț echitabil în Europa. și nu alte poziții liberale uh, care se fac auzite tot mai mult. Domnilor și domnilor, în agricultură trebuie întotdeauna să nu pierdem din vedere perspectiva pe termen lung. Cu alte cuvinte, trebuie să ne întrebăm dacă situația actuală este uh, rezultatul greșelilor din trecut și trebuie să ne gândim și la situația actuală și la impactul ei uh, asupra strategiilor noastre pentru viitor. Mă întreb dacă situația actuală este rezultatul um, competitivității agriculturii europene uh, definite în trecut sau este oare rezultatul unei crize economice mai largi și uh, a scăderii cererii? Mă întreb care sunt intențiile comisiei, ce poate face în general comisia pentru a depăși uh, această situație a fluctuației prețurilor, care reprezintă o problemă foarte serioasă. Ați analizat cauzele acestor fluctuații? Și următoarea întrebare este dacă s-au tras concluzii că urmarea reformei din domeniul zahărului s-a redus producția în acest sector. Așadar, sunt uh, mai multe întrebări pe care le-am putea pune. Putem uh, întreba care sunt uh, ideile pe care le veți prezenta la discuțiile cu uh, OMC. Și vă mai adresez încă o întrebare. Cum vedeți viitorul? Credeți că, uh, dată fiind creșterea numărului populației în anumite țări, credeți că anumite state care fac export la ora actuală vor fi nevoite să facă import pe viitor? Vă mulțumesc. De Lange. Doamna De Lange. Ja, dank wel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc, doamne, doamne comisar, pentru că se află din nou în rândurile noastre. Uh, Mă bucur foarte mult și mulțumesc pentru lucrul acesta. Inperken eh, van het aanbod. Ik had aan de andere kant wel graag wat meer ambitie gezien als het gaat om het terugwinnen van die vraag. Er wordt gesproken over schoolmelk, maar geen. Cred că ar trebui să sau ar fi trebuit să auzim niște dorințe mult mai ambițioase din partea dumneavoastră. Ați făcut niște, niște propuneri. Sunt curioasă care va fi eh, evoluția competitivității în cadrul sectorului produselor lactore, lactate. Însă, haideți să ne uităm și la lanțul de furnizare uh, de la furnizor până la consumator și acest lanț de furnizare ar trebui să fie, să fie cercetat cu atenție, ar trebui să existe un studiu în acest sens, însă poate ar trebui să vă aplicați atenția și asupra sectorului competiției, pentru că astfel am reușit să vedem cine se organizează mai bine. Uneori sindicatele reușesc să se organizeze foarte, foarte bine, însă în momentul în care ajung la rezultate pozitive, cineva de la Bruxelles vine și le spune că au făcut făcut prea mult bine. Uh, mai există și măsurile uh, europene în uh, care practic contracarează toate rezultatele pozitive înregistrate de unii fermieri. Mai există și probleme legate de suprapunerile între diferitele subvenții, tipuri de subvenții. Și aș fi foarte interesată să văd care este părerea dumneavoastră cu privire la situația de după 2013. Vă mulțumesc! Doamnă comisar, aș dori să vă atrag atenția asupra situației uh, fermierilor din zonele montane. Cred că în niciun alt uh, spațiu uh, situația nu este mai gravă decât cea înregistrată în zona alpină. Uh, și spun asta deoarece uh, fermierii din zona alpină practic nu au nicio altă opțiune în ceea ce privește uh, producția agricolă. Știți foarte bine că în unele regiuni alpine s-a făcut uh, propuneri cu privire la evoluția sau dezvoltarea uh, politicii ag- agricole comune. Aș dori ca dumneavoastră să luați la cunoștință aceste, aceste propuneri și să le integrați în propunerile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mit. mulțumesc, domnule președinte. Sunt unul dintre vechii membri. Dați-mi voie să mă refer la un aspect foarte concret menționat de dumneavoastră. Este vorba de zonele cele mai uh, defavorizate. Eu provin din uh, Scoția și vă dați seama că acest subiect ne interesează foarte mult pentru că alte state au uh, făcut abuz de criteriile legate de stabilirea zonelor defavorizate. Sunt îngrijorat că, datorită presiunii exercitate de alte state membre și presiunii legate de critica adusă acestui, acestui sistem de criterii, s-ar putea ca bugetul alocat zonelor defavorizate să, să aibă de suferit datorită acestei presiuni tocmai. Perfecțiune de tempi. Garcia Perez. Garcia Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, împărtășesc o parte din gândurile dumneavoastră legate de cooperarea între membrii comisiei și activitatea dumneavoastră în această perioadă ă, în ceea ce privește criza din sectorul produselor lactate, împărtășesc părerile exprimate de colegi și de comisie. Ne-ați vorbit despre uh, se pare că este o defecțiune tehnică. Cei de la prezidiu nu pot urmări intervenția. Dumneavoastră ne-ați vorbit despre faptul că Comisia a luat măsuri în situația de criză dar este vorba de măsuri pe plan european. Nu trebuie să ne bizuim doar pe ajutoarele de stat acordate de statele membre pentru a putea înfrunta criza din acest sector. Am o întrebare generală legată de prețuri. Ce va face măsu- Comisia pentru a micșora distanța între prețurile la producător și prețurile uh, finale, pentru că această diferențe, aceste diferențe sunt o mare îngrijorare pentru uh, agricultori. Există mari diferențe între prețul de la producător și cel care coboară până la nivelul consumatorilor. Mulțumesc! José Bové are cuvântul. Bună ziua, doamnă comisar. Ne cunoaștem de câțiva ani și ne întâlnim uh, mereu, mai ales în cadrul negocierilor de la Organizația Mondială a Comerțului. Situația este gravă în momentul de față. Țăranii nu cer compasiune, ci dreptate. Ori Ceea ce ne propuneți dumneavoastră astăzi este scăderea cotelor și restructurarea uh, fermelor. Aceste două propuneri nu răspund crizei. Avem nevoie de răspunsuri pe termen scurt și de răspunsuri pe termen mediu. Răspunsurile pe termen scurt trebuie luate și este clar, trebuie o scădere a cotelor Eh, la lactate pentru armonizarea eh, cererii și ea trebuie să fie de minimum 5%. De asemenea, este vorba de lanțurile de distribuție care nu trebuie să hotărească prețurile fără să țină seama de costurile de producție. Apoi sunt necesare măsuri pe termen mediu. Nu este doar vorba de cine produce și, și de cum se produce. Ați vorbit despre Copenhaga, ori, în momentul de față, modurile de producție favorizate se află în contradicție cu ceea ce a spus, s-a hotărât la Copenhaga. Logica de a produce lapte uh, doar pe baza importurilor de soia din țările din sud se face în detrimentul agriculturii din aceste țări. Trebuie favorizată o reconversie a producției. În sfârșit, în momentul de față, în cadrul general, trebuie reluate negocierile la OMC, OMC, despre care nu ne-ați vorbit în intervenția dumneavoastră. Știm că deschiderea piețelor, ceea ce se produce pe piața produselor lactate și a uh, bovinelor vor uh, uh, defavoriza uh, pe țărani și fermele, așa zis, mai puțin rentabile. Așa cum a făcut-o Parlamentul acum câteva luni, trebuie să existe dreptul la supraviețuire pentru toate țările și regiunile lumii. Bună ziua, doamnă comisar. Dați-mi voie să susțin să spun că susțin propunerea dumneavoastră de reducere a cotelor de lapte până în 2015. Eu am o altă poziție în comparație cu colegii din uh, grupul pe care îl reprezint. Consider că această măsură este una bună și va duce la consolidarea sistemului. Familia mea cumpără săptămânal 12 litri de lapte. Știu care este situația pe piața laptelui, am vorbit cu mulți producători și toți îmi spun același lucru și anume uh, că problema este legată de prețul primit de ei pentru laptele produs, uh, preț care este foarte diferit de prețul uh, pe care îl plătesc consumatorii finali. Însă le spuneam acestor producători că au posibilitatea de a vinde laptele produs uh, ei înșiși. Însă se pare că acest sistem ar fi mult prea complicat pentru mulți dintre ei. Uh, Uh, condițiile impuse celor care vând, își vând produsele uh, direct sunt mult prea stricte. Și tocmai de aceea uh, vreau să întreb dacă nu s-ar putea face ceva pentru a, le oferi fermierilor posibilitatea de a-și vinde singur produsele. Și încă o întrebare. ce se întâmplă cu, cu uh, uh, publicitatea făcută uh, laptelui. Consider că Comisia pentru Agricultură ar putea să ofere un exemplu pozitiv în acest sens și să ofere, spre exemplu, membrilor lapte în timpul reuniunilor. Uh, știu că lucrul acesta s-a întâmplat uh, în ultima perioadă legislativă. Acum am primit uh, ceai, lapte, ceai, îmi cer scuze, cafea. Am putea, poate, să oferim membrilor chiar lapte. Vă mulțumesc. Doamna Duț. Madame Dodds, please. Thank you, Mr. President, uh, and uh, thank you. Uh... Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră. Sunt uh, un uh, nou membru al comisiei, provin din uh, Irlanda de Nord, o, o zonă clar uh, afectată de situația de pe piața uh, produselor lactate. Dați-mi voie să vă spun că accentul pus pe obiective nu va ajuta cu nimic fermierii care se confruntă cu situații, o situație financiară deosebit de dificilă. Dați-mi voie să enumăr câteva măsuri pe care le aștept din partea Comisiei. Există câteva propuneri cu privire la scăderea costurilor. Ar trebui să ne uităm la politica toleranței zero uh, legată de organismele modificate genetic. Aceasta ar fi foarte importantă, în special în timpul uh, lunilor de iarnă, când uh, uh, vitele rămân închise. În ceea ce privește creșterea cererii la lapte, ar trebui să existe propuneri pentru sprijinirea acestei, acestui fenomen. De asemenea, trebuie să ne uităm la diferențele existente între prețurile de producători și cele de consumator. Trebuie să rezolvăm această uh, prăpastie rapid. În același timp, avem nevoie de finanțare pentru sectorul produselor lactate pentru a ne asigura că acesta va suferi supraviețui. Thank you. I would like to introduce a new concept called... Aș vrea să introduc un, uh, un nou concept și anume uh, ecocondiționalitatea socială. Fermierii ar primi subvenții pentru păstrarea locurilor de muncă și pentru crearea de noi locuri de muncă, care ar fi proporționale cu numărul de locuri de muncă create, creat sau uh, create sau păstrate. Pe baza acestei idei am făcut uh, amendamente la buget pe care sunt pregătită să vi le uh, prezint și să aud opinia dumneavoastră. În al doilea rând, sunt uh, încântată de faptul că se vorbește tot mai mult despre dreptul la alimente sănătoase uh, și adecvate din punct de vedere cultural. Comunitățile locale ar trebui să aibă dreptul uman, colectiv, de a decide ce și cum să producă. A treia întrebare, a treia chestiune despre care vreau să vorbesc. Fermierii maghiari m-au rugat să vă întreb ce mesaj aveți pentru ei, pentru că pe ei așteaptă falimentul în această toamnă. Pentru că, în plus față de situația care deja este foarte gravă în toate statele membre, fermierii maghiari se confruntă și cu uh, provocarea concurenței cu cei care sunt uh, susținuți prin subvenții. Acest lucru este foarte nedrept. Sute de mii de fermieri vor deveni uh, falimentari în această toamnă pentru că uh, condițiile meteorologice nu le sunt favorabile. Ce mesaj aveți pentru acești oameni? Mulțumesc foarte mult! Andare molto spediti perché uh, le do... Trebuie să mergem și mai repede. La 12.25 trebuie să dau cuvântul doamnei comisar pentru că altfel nu vom putea beneficia de răspunsurile domniei sale. Doamna Iegle. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succintă. Doamna comisar, vă urez bun venit în cadrul comisiei noastre. Vă mulțumesc pentru uh, disponibilitatea noastră de a discuta cu noi. În după amiaza aceasta mă voi referi la buget. Sper că vom uh, avea un vot pozitiv uh, mâine cu privire la export și la buget de asemenea. E evident faptul uh, că toate aceste măsuri pe care le discutăm astăzi și mâine sunt absolut necesare, însă se pare că intră în, în contradicție cu obiectivele noastre pe termen lung. Noastră spuneți că sistemul cotelor va dispărea în 2015. Ei, eu întreb ce putem face, uh, ce le putem spune uh, fermierilor între timp, până în 2015. Mi-aș fi dorit ca astăzi să ne, să ne fi spus uh, mai multe pe această temă și vă rog frumos să vă gândiți la el. Toate ajutoarele pe termen scurt sunt necesare gândurile pe termen mediu și uh, ideile noastre pe termen uh, lung trebuie să fie de asemenea transmise fermierilor. Încă o propoziție, vă rog. Am dorit uh, fondul pentru lapte. Asta pentru a compensa deciziile noastre din trecut. Avem nevoie de acest fond, uh, avem nevoie de bani. Vă mulțumesc mult! nostro Niculescu. Vicepreședintele Niculescu și apoi vom uh, închide lista. Președinte, domnule comisar, așa cum era de așteptat, uh, dezbaterile de astăzi au fost monopolizate de subiectul crizei din domeniul uh, laptelui. Sigur că această criză nu este decât partea mai vizibilă a unei crize care afectează întregul domeniu al agriculturii Bineînțeles, în uh, astfel de momente de criză este importantă susținerea veniturilor producătorilor, iar aici un rol important îl joacă ajutoarele directe pe care le-a evocat uh, câteva minute mai înainte și doamna Morvai. Uh, situația este bine cunoscută în această privință. Dacă statele mai vechi membre ale Uniunii beneficiază de subvenții mai de sprijin mai substanțial, statele din estul Europei sunt departe de a beneficia de subvenții uh, suficiente. E o dezbatere mai veche, nu am uh, de gând să o redeschid în această ședință pentru că ar fi inutil, însă doresc să întreb ce soluții alternative ar putea fi puse în practică pentru a evita pauperizarea sau, mai grav, accentuarea pauperizării producătorilor agricoli din uh, Europa de Est. Mulțumesc mult! Tabajdi. Doamnă comisar. credibilitatea comisiei și a dumneavoastră personal vor depinde de eficiența măsurilor luate în sectorul produselor lactate. Este o, un lucru cât se poate de clar. Regularizarea piețelor nu este satisfăcătoare, iar politica noastră a eșuat până acum. Sunteți deschisă propunerilor concrete, constat, dar este vorba de creșterea ajutorului acordat exporturilor unor produse lactate. Aș vrea să știu părerea dumneavoastră și de asemenea față de propunerea Ministerului Maghiar al Agriculturii în ceea ce privește creșterea cotelor lactate, pentru că noile țări membre sunt discriminate în acest domeniu. În al treilea rând, de ce Comisia Europeană este incapabilă să contrabalanceze uh, dominația marilor uh, lanțuri. Acum voi da cuvântul doamnei comisar pentru a da răspunsurile. Îmi pare foarte rău pentru cei 12 sau 15 uh, persoane care se înscriseseră la cuvânt, dar uh, trebuie să uh, fim recunoscători doamnei comisar că ne-a acordat din timpul domniei sale. Vreau să subliniez la rândul meu faptul că această comisie, atât în ședințele din iulie cât și în aceasta, a subliniat necesitatea de a se lua măsuri mai serioase în acest domeniu. Asistăm de asemenea la presiunea care a fost exercitată la uh, sesiunea de la Strasbourg pentru că s-au cerut noi măsuri în cazul acestei crize dramatice. Noi trebuie să subliniem simțul răspunderii de care trebuie să dăm dovadă. Suntem o comisie care trebuie să uh, aibă propuneri concrete și să preseze Consiliul din acest punct de vedere. Nu trebuie să ne mărginim doar la a sublinia dificultățile din sectorul nostru. Mulțumesc, doamnă comisar, aveți răspunsul, aveți cuvântul pentru răspuns. Mulțumesc, Paolo. Voi folosi cele patru minute și jumătate cât se poate de eficient. Voi începe cu situația laptelui. Cred că mulți dintre noi își amintesc situația pe care am văzut-o în toamna anului 2007, când prețurile la lapte au crescut extraordinar de repede și uh, ne-am confruntat cu presiune din aproape toate statele membre pentru a crește imediat cotele. Am stabilit o creștere a acestora cu 2%. Și cred că am acționat foarte repede, am uh, răspuns uh, evoluțiilor pieței foarte repede cu ajutorul Parlamentului. Am fost de acord cu bilanțul de sănătate efectuat în noiembrie anul trecut și cu um, situația în care încercam uh, această eliminare uh, treptată a cotelor de lapte. Iar acum dorim să schimbăm total această situație la 180 de grade. Unul dintre dumneavoastră spuneți că singura soluție este reducerea cotelor, însă trebuie să nu uitați că sistemul de cote nu reprezintă o obligație de a produce, ci doar posibilitatea de a produce. De aceea am văzut din partea sectorului un răspuns la prețurile mici, iar acum suntem cu 4,2% sub cote. Desigur, cu anumite diferențe care apar între statele membre, evident. Prin urmare, la ora actuală nu vom putea obține hotărârea majorității de a reduce sistemul de cote, de a... pentru că există fermieri cu așteptări legitime care ar cere compensări pentru reducerea cotelor. Iar acest lucru uh, s-ar întâmpla imediat și nu știu de unde am face rost de fondurile necesare. Așadar, cred că aceasta este o direcție greșită în care nu trebuie să ne îndreptăm. Am răspuns uh, situației uh, pieței de la bun început, uh, introducând stocarea privată uh, și intervențiile la nivel mult mai înalt decât ne-am fi așteptat la început, când existau anumite limitări în domeniul intervențiilor. Existau și anumite perioade în care era permisă intervenția, Mă bucur că ne-am bucurat de susținere din partea Comagri în uh, privința acestei probleme. În privința uh, recuperărilor uh, fondurilor la export, am fost foarte prudenți, deși au existat presiuni de a crește recuperarea la export. Nu am cheltuit chiar atât de multe fonduri, am cheltuit doar 174 de milioane de euro pentru uh, eh, sumele recuperate la export în privința laptelui introdus în școli. Ocean, we are launching a special promotion program. Am lansat un uh, lansăm acum un uh, nou program de promovare a laptelui. Uh, Pragul de minimis din uh, lucrarea noastră privind reforma a fost uh, publicat chiar înainte de pauza de vară, la sfârșitul lunii iulie, și acolo s-a arătat ce putem face pentru a facilita situația economică a agricultorilor. Am permis statelor membre să facă plățile directe pe 16 octombrie în loc uh, de finalul anului. Am și propus dublarea pragului de minimis de la 7500 la 15.000 de euro și am spus de asemenea că nu analizăm sistemul de cote la nivel național, ci la nivel de producător, ceea ce înseamnă că se poate introduce o taxă la producător chiar în situația în care nu se ajunge la cota națională prevăzută. Astfel poate fi înghețat sistemul de cote și dacă statul membru dorește, astfel unii fermieri pot fi opriți uh, de la avea o producție care să depășească această cotă în cazul în care alți uh, agricultori produc mai puțin. Este încă o dată o problemă de uh, cerere și ofertă. În anul 2007, industria folosea foarte mult laptele, însă a încetat să facă acest lucru pentru că prețul la lapte a crescut foarte mult. Au folosit în loc de lapte ulei vegetal și nu au revenit uh, ulterior la folosirea laptelui, iar aceasta este una dintre problemele grave cu care ne confruntăm. Uh, nu îndrăznesc să spun că sunt încrezătoare în acest moment, dată fiind situația. Știți că această problemă a sectorului lactat uh, uh, mi-a dat uh, mult de gândit. În ceea ce privește direcția optimă spre care trebuie să o luăm în viitor mi-ar fi fost mult mai ușor să fiu de acord cu prima idee uh, care a fost aruncată. Însă acest lucru ar fi însemnat că nu îmi asum uh, și nu îmi îndeplinesc răspunderea uh, în privința acestei probleme. De aceea încerc să ajung la un echilibru. Am primit informații de ultimă oră că prețurile la mărfuri se stabilizează cât de cât, nu la nivelul optim, dar încep să se stabilizeze. Fontera, unul dintre jucătorii internaționali de calibru, a crescut cu 25% prețul uh, leptului praf integral. De asemenea, intervenția în domeniul untului în Europa a se apropie de finalizare, un alt uh, semnal pozitiv. În urmă cu o lună am avut o ofertă foarte mare uh, pentru uh, intervenția în domeniul untului și laptelui praf. Așadar, pot spune că există anumite semnale pozitive la ora actuală și tocmai de astfel de semnale avem nevoie. Urmărim îndeaproape situația, știți că vă vom discuta în Consiliul lunea viitoare Domnule președinte, mă voi referi la câteva dintre subiectele care au fost aduse în discuție în legătură cu uh, importul uh, de soia. Știu că există puncte de vedere diferite în privința importului de produse modificate genetic, însă trebuie să uh, nu pierdem din vedere faptul că peste 80% de importul de soia din Europa reprezintă produse modificate genetic, iar acest lucru nu se va schimba. Pentru că vedem tot mai multe, o producție tot mai mare de uh, produse modificate genetic în Brazilia și Argentina, țări din care noi importăm. și dacă nu vom avea prețuri competitive, riscăm să uh, aducem la faliment producția europeană de carne. Eu nu susțin uh, cauza marjei de 0,5% pragului de 0,5% pentru organismele modificate genetic neaprobate. Trebuie să avem toleranță zero, pentru că altfel uh, vom avea probleme în sectorul cărnii. Procedura de aprobare în Europa este foarte lentă și uh, producătorii europeni de carne nu vor fi competitivi vom ajunge să importăm carne de vită și altfel de carne din alte uh, părți din lume, animale care sunt hrănite cu organisme modificate genetic care nici măcar nu sunt uh, aprobate în Europa. Astfel înșelăm, ne înșelăm uh, proprii consumatori și ne ucidem, aducem la faliment propria noastră producție. Eu nu susțin un sistem de aprobare mai rapid care să scadă calitatea controalelor, însă trebuie să abordăm problema astfel încât să nu riscăm să ne distrugem propria producție. Nu mă voi referi la banane sau la roșii în detaliu, însă atunci când am convenit asupra problemei bananelor, uh, și când am uh, inclus această schemă de susținere a producătorilor uh, de banane, le-am oferit atunci o soluție de aur. Am discutat atunci problema cu ACP-ul și cu uh, statele andine și la un moment dat va exista o revizie a acordului privind bananele lucru care va apărea și în concluziile noastre. În legătură cu OMC, mâine dimineața mergem la New Delhi, ne vom întâlni acolo cu 35 de miniștri ai comerțului, în special din uh, țări în curs de dezvoltare, care doresc să, ca discuțiile să avanseze, în special la uh, având în vedere că discuțiile la G8 și la OCDE merg în aceeași direcție. Am făcut propuneri în iulie 2008 și atunci am avut uh, un dialog foarte strâns cu Consiliul, care a fost prezent uh, permanent la discuții și vom susține principiile uh, formulate acolo. Jose Bove s-a referit la termenul scurt în un mediu și la reducerea uh, cotelor de lapte. Nu o voi repeta în legătură cu această chestiune, însă în ceea ce privește producția de proteine în Europa, statele membre pot să uh, acorde o susținere specială prin ASIC 68 pentru astfel de recolte. Știu că Polonia și Franța vor folosi uh, această posibilitate de a promova producția de proteine în Europa problema lipsei de echilibru între valoarea plăților directe între statele membre și sta noi și cele vechi, această problemă va fi discutată în lunile și anii viitori, când se va discuta viitorul PAC după 2013. Când am convenit asupra bilanțului de sănătate, toate statele membre au făcut o declarație prin care uh, s-au angajat să încerce să găsească un echilibru în ceea ce privește valoarea plăților directe. Domnule președinte, uh, cred că nu mai pot reține astăzi, însă vin bucuroasă înapoi uh, în comisia dumneavoastră pentru a discuta uh, orice doriți să discutăm. La seduta e vi do Ne oprim aici și ne reîntâlnim la orele 15 pentru a continua lucrările comisiei. Vă mulțumesc tuturor! Yes.